de securitate în ce privește alegerile din Myanmar. Dau cuvântul în numele vicepreședintei, domnului ministru Nicola Schmidt, care o înlocuiește pe doamna Mogherini și îi mulțumim pentru că joacă atât de multe roluri în această dumneavoastră. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Pe 8 noiembrie în Birmania au avut loc uh, alegeri uh, istorice. Au participat 91 de uh, partide și peste 6.000 de candidați. Uh, oamenii au votat pentru schimbare politică și au dorit un nou, o nouă Birmanie democratică și liberă și-au dorit, deci, democrație. Asta s-a și reflectat în ambele camere ale Parlamentului și asta va însemna și reforme, reforme politice și economice. Uniunea Europeană a sprijinit aceste eforturi de tranziție democratică în această țară și Parlamentul dumneavoastră a jucat un rol deosebit în acest sens și apreciem asta. Pe 16 noiembrie, În alta reprezentantă a sunat-o pe Aung San Suu Kyi personal ca să o felicite pentru această victorie, a subliniat cât de important a, a fost uh, prezența a, uh, celor 150 de observatori prezenți acolo Uh, conduși de domnul Lambsdorff și asta a însemnat și alegeri foarte bune și corecte și îi mulțumim domnului Lambsdorff pentru angajamentul său și pentru că a fost un uh, foarte bun conducător al echipei de observatori ai UE. Însă procesul de tranziție democratică nu s-a încheiat. Huringhia și alte minorități etnice uh, sunt în continuare oprimate. Asta este îngrijorător. Spre deosebire de alegerile anterioare, acești uh, uh reprezentanți minorităților etnice n-au putut să voteze și nimeni dintre candidații principali musulmani nu au uh, dorit ca să existe acești reprezentanți uh, din partea um, călugărilor budiști. În uh, declarația sa preliminară, Uniunea Europeană spune că e nevoie de mai multe reforme constituționale, legale și așa mai departe, pentru ca alegerile în viitor să fie încă și mai corecte și mai inclusive. Aung San Suu Kyi, ca și lider al celui mai mare uh, partid care a câștigat alegerile în Parlament, este cea care, constituțional vorbind, poate să devină președinte acest uh, militari au în continuare 25 de locuri în Parlament și probabil că și miniștrii cheie în noul guvern vor preveni din rândul armatei. Trebuie să existe un dialog în continuare pentru pace, pentru reconciliere în această țară și pentru spirit al unității naționale. În ciuda problemelor care au existat, cred că aceste alegeri au reprezentat o piatră de hotar în procesul de tranziție democratică în această țară. Următoarea fază importantă sunt alegerile din 2016, din februarie legislative și apoi încă o rundă de alegeri regionale. Uh, Aung San Suu Kyi încă nu a spus care sunt prioritățile noului guvern. Probabil și așteptăm ca democrația, drepturile omului, statul de drept, dar și dezvoltarea economică să figureze printre aceste priorități Uh, noi suntem, bineînțeles, în continuare într-un dialog atent cu această țară, pentru că mai există probleme, este vorba de uh, minoritățile Hungia și alții, precum și apatrizii, care sunt în continuare discriminați. Uh, Trebuie legislație pentru protecția acestor grupuri, pentru că multe uh, obligații internaționale de protecție nu sunt respectate în această țară. Birmania a parcurs un lung uh, drum din 2009 uh, încoace. Embargoul asupra armelor a fost suspendat în 2012 everything but arms, preferințele comerciale și așa mai departe. Toate aceste lucruri s-au întâmplat tot în acel an, în 2013. Um, grupul activ Task Force UE Birmania și-a început activitatea tot în 2013, iar cooperarea în domeniul drepturilor omurilor a fost intensificată și au existat și întâlniri cu un alt reprezentant special trimis pentru uh, drepturile omului. Drepturile omului sunt importante în această țară, există o agendă în acest sens și sperăm că se vor implementa toate aceste recomandări în următoarea întâlnire de anul viitor. În ce privește procesul de pace, Uniunea Europeană a fost invitată să cosemneze ca și martor internațional uh, în 2015, uh, um, noul acord de încetare a focului. Noi avem și un fond care va fi finanțat pentru pace, pentru a încuraja aceste eforturi. Nu în ultimul rând avem în vedere uh, acorduri pentru protecția investitorilor și pentru a redefini legislația muncii. Birmania Uh, este sprijinită de Uniunea Europeană în procesul de tranziție într-un cadru complet definit de uh, Consiliul Afaceri Externe uh, în iulie și care a fost confirmat prin concluzii. Prioritățile sunt angajamentul, democrația, comerțul și așa mai departe și reintegrarea Birmaniei în comunitatea internațională. Sunt priorități care sunt valide în continuare programul uh, indicativ 2014-2020 pentru Birmania. Avem uh, aici mai multe acțiuni țintite, agricultură, dezvoltare, statul de drept, pacificare cu uh, finanțare aferentă. Sunt uh, lucruri deosebit de importante. Noi avem și ajutor umanitar din partea UE pentru populațiile vulnerabile, mai cu seamă uh, populațiile strămutate și apatrizii. Birmania se orientează spre viitor, iar Uniunea Europeană în acest context se angajează să susțină pe deplin eforturile de democratizare. Uniunea Europeană este gata să ajute această țară în procesul de tranziție care să fie uh, finalizat cu succes. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Acum, numele grupurilor. Domnul Adactuson, două minute, în numele popularilor europeni. Eh, mulțumesc domnule președinte. Împreună cu șase alți colegi am participat la misiunea de observare a alegerilor din Myanmar. Impresia pe care am avut-o după această delegație a fost una pozitivă, atât în ceea ce privește eh, procesul de vot, cât eh, și rezultatul. Nu au existat uh, nereguli uh, semnificative, iar participarea la vot este estimată la aproximativ 80%. După vot, guvernul s-a declarat uh, învins și uh, partidul lui Aung San Suu Kyi uh, a, a câștigat, a obținut o majoritate de voturi și se gândesc la, și lucrează la crearea unui nou guvern. Este important acum să vedem alegerile din uh, Birmania în contextul uh, lor. Țara în continuare nu poate fi numită o țară democrată. Constituția conține în continuare prevederi uh, problematice, de exemplu faptul că armata obține un sfert din locurile din Parlament. Aung San, Suu Kyi, drept uh, în plus, nu poate obține postul de președinte uh, din cauza unor prevederi ale uh, Constituției. Numărul deținuților politici crește de asemenea, dar există probleme și cu apărarea drepturilor minorităților. S-a vorbit despre minoritatea Rohingya, dar nu sunt singurii afectați provocările pentru acest nou parlament sunt foarte mari. Există um, este nevoie de dorința de conciliere astfel încât uh, um, munca începută să fie dusă la bun sfârșit în această țară. Mulțumesc. Acum, în numele SND, doamna Gomez, două minute. Uh, lider în calitatea mea de lider a misiunii de observare a alegerilor din partea Parlamentului European și alături de uh, colegii care s-au arătat uh, de-a dreptul util în aceste acestei misiuni, mă bucur să fi avut onoarea de a asista la aceste alegeri din Myanmar. A fost uh, prima oară când, după atâția ani de dictatură militară, cetățenii din Myanmar au avut ocazia să voteze liber deși alegerile uh, nu s-au desfășurat, poate potrivit tuturor așteptelor, dar mult mai bine decât ce s-a întâmplat, de exemplu, în 2008, când um, existase atât de multe neregularități și când uh, Comitetul Electoral uh, avea multe îndoieli, uh, precum și observatorii independenți. Și au existat multe manipulări înainte și după alegeri. Ca să nu mai vorbim despre Uh, milioanele de um, cetățeni din minoritățile etnice care nu și-au văzut numele pe listele alegătorilor. Acum uh, putem să spunem că uh, Partidul Autorității Militare a fost înfrânt. Alegerile au fost mult mai bine organizate și partidul care a câștigat este cel al lui Aung San Suu Kyi, NLD și ea și-a luat angajamentul de a face eforturi pentru pace. Nu va fi ușor. Într-o țară în care generalii în continuare dețin puterea și controlează administrația și principalele resurse naturale și știind care sunt luptele între diferitele minorități și mai ales conflictul cu minoritatea musulmană. Deci avem în continuare motive de îngrijorare în ceea ce privește situația din Myanmar, ca să nu uităm nici Partidul Budiștilor, care sunt uh, xenofobi și rigizi. Este totuși o oportunitate. Trebuie să ne bucurăm de um, acest mesaj pozitiv. Acum uh, se va crea un comitet de uh, conciliere care sperăm va respecta drepturile omului. Avem toate in tot interesul să sprijinim uh, democratizarea în această țară. Haideți să vedem ce se va întâmpla acum și în ce fel societatea civilă și inclusiv politicienii din uh, partidul NLD își vor respecta promisiunile, pentru că avem nevoie de modificarea Constituției. Mulțumesc. În numele grupului ECR, domnul Tare, cu și jumătate. Domnule președinte, Victimele din uh, alegerile uh, au fost, bineînțeles, uh, în Birmania uh, alegeri istorice, însă, bineînțeles, lucrurile s-au schimbat față de anii 90. Următorii ani, următoarele luni vor fi dificile și va fi nevoie de ajutorul UE destul de mult. Iar uh, Consiliul de Securitate, bineînțeles, nu este cel care controlează um, guvernul. Știm că militarii încă sunt prezenți în uh, Parlament, iar um, deși Aung San Suu Kyi a câștigat alegerile, pare juridic vorbind destul de ineptă pentru a putea să ajungă și la funcția de președintă. Uh, deci multe obstacole sunt încă în continuare în calea democrației, multe semne de întrebare în legătură cu minoritatea musulmană în această țară. Nu au putut să voteze, nu au putut să obțină cetățenie, nu au drepturi. Aung San Suu Kyi nu a spus nimic despre asta și se pare că noul partid care a câștigat alegerile nu își dorește să ajute această comunitate în uh, uh, gândindu-se la alte priorități. Înțeles că există multe de făcut. Uh, tranziția însă poate că va avea succes în această țară, dar poate că va fi nevoie de zeci de ani, nu de ani, pentru a atinge acest obiectiv. Este nevoie de mai multe uh, imbolduri pentru ca această țară să devină un simbol al democrației în Asia. Vă mulțumesc foarte mult. În numele ALDE urmează domnul vicepreședinte Lambsdorff. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule președinte al Consiliului, vă mulțumesc pentru cuvintele prietenoase. Voi lua această laudă ca pe o laudă adresată întregii echipe și o voi transmite mai departe. Mandatul meu se va extinde până la raportul meu final și uh, nu uh, voi spune nimic uh, care să mă împiedice să fiu obiectiv și imparțial în calitate de șef de mm, delegație. Însă atmosfera a fost clară că mm, în această țară exista foarte multă speranță legată de aceste alegeri și mă bucur că Uniunea Europeană a putut contribui prin această misiune între altele. Uh, două lucruri au fost foarte îmbucurătoare. Nu au existat violențe nici înainte, nici după, nici în timpul alegerilor. Și în al doilea rând, multe din problemele uh, pe care le-am anticipat înainte de alegeri nu s-au materializat în ziua alegerilor. În principiu, oamenii au fost regăsiți pe liste și totul a mers conform planului. Charles Stenock a vorbit despre o situație constituțională uh, ciudată. Uh, e bine, acest rezultat aduce această țară într-o, situa- într-o etapă de tranziție delicată și mi-aș dori ca Uniunea Europeană să rămână implicată uh, și să acționeze în continuare în această țară. De multe ori uh, există critici când este vorba de cooperarea între instituțiile europene însă nici nu se poate altfel. Uh, de, și de data asta lucrurile au, au fost altfel. Uh, noi am fost uh, la la observarea alegerilor, Judith Argentini este raportor permanent, am cooperat exemplar cu SAE, dar și cu delegația. Deci, um, colaborarea cu delegația UE de la fața locului. Deci, iată, un exemplu de cooperare bună între instituțiile europene. Să sperăm că țara o va lua uh, în direcția cea bună. Vă mulțumesc. Per il gruppo verde, Alleanza Libera. Mulțumesc pentru grupul verzilor. Doamna Sargentini, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Să critici pregătirile pentru aceste alegeri, deja ne-am achitat de această sarcină. Există oameni care nu au putut să voteze și în această privință împărtășesc analiza domnului Tanok. Putem să ne întrebăm acum dacă doamnei Aung San Suu Kyi va păsa de aceste minorități. Totuși a avut loc o campanie electorală destul de bine organizată. Ziua alegerilor um, a fost de asemenea un succes și cei care um, stăteau la coadă ca să voteze uh, se comportau ca și cum uh, erau obișnuiți să o facă. Și este cu atât mai bine cu cât autoritățile militare au acceptat rezultatul spectaculos pe care l-a obținut uh, NLD-ul. Militarii au avut timp să fasoneze Constituția, vreme de 25 de ani. Acum nu știu dacă putem să vorbim despre adevărată democrație. Va fi un proces de lungă durată în care noi trebuie să jucăm un rol, noi, deputații europeni. Am hotărât cu toții că Myanmarul este una dintre țările unde vrem să sprijinim democrația parlamentară. Și sper că chiar așa vom proceda. Aș vrea să vă amintesc cu titlu anecdotic că în Parlamentul din Myanmar uh, deputații nu se așează în funcție de uh, grupul căruia îi aparțin, ci în ordine alfabetică. Dar totuși încă nu putem să numim Myanmar o democrație. Mulțumesc, domnul Betini, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am avut onoarea de a participa la misiunea de observare a alegerilor din partea Parlamentului care a urmărit alegerile din Birmania uh, și care a fost condusă de doamna Gomes. În această țară a câștigat într-adevăr democrația, a câștigat partidul doamnei Aung Suu Kyi, deși uh, Ehm, Constituția permite încă a unui sfert din, eh, ca un sfert din locurile din Parlament să fie ocupate de militari și li se adau și mai multe ministere cheie acestora. Această uh, problemă a fost evidențiată și la vot, eh, au fost probleme, însă votul a avut loc până la urmă loc eh, așa cum trebuie, pașnic, a fost gestionat uh, bine uh, și inteligent pentru că acest popor și-a seama că e vorba de o ocazie istorică. Însă trebuie să fim vigilenți. Situația acum a fost pusă pe roate și nu ne vom întoarce în trecut. Pe de altă parte, tranziția este uh, se întâmplă exact acum și trebuie să așteptăm și proclamarea oficială a rezultatelor. Drumul va fi lung, eu sper că el nu va dura zeci de ani și sperăm să avem până la urmă un guvern civil să se schimbe Constituția, dar pe de altă parte schimbările au avut loc mai ales mulțumită lui Sang Suu Kyi, eroismului său, mulțumită partidului său, plin de oameni care au trecut prin niște suferințe extraordinare. Pe de altă parte, și uh, faptul că regimul a fost slăbit uh, a demonstrat asta, însă el nu renunță complet, regimul militar. Uh, anume uh, minorități încă se înfruntă. Eu am vizitat tabere de refugiați, am văzut că sunt o grămadă de persoane care uh, um, nu au drepturi recunoscute, nu au cetățenie, locuiesc în condiții abominabile. Și birmanii își așteaptă mult de la noi și nu trebuie să îi dezamăgim. Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Gerling. Un minut. Doamna. The electoral triumph of Aung... Mulțumesc. Triumful electoral al lui Aung San Suu Kyi merită uh, celebrat. 77% din locuri au fost obținute și potențialul de schimbare trebuie să fie încurajat. Uh, Bineînțeles, ne aș- există, minor- există provocări uh, și trebuie să se abordeze imediat problema minorităților oprimate. Uh, rezultatul alegerilor trebuie acceptat, însă testul final va fi adaptarea rezultatelor la regimul actual. Uniunea Europeană poate oferi, poate avea un rol de sprijin uh, în uh, schimbările ce trebuie făcute. Trebuie să încurajăm evoluția și nu numai să consolidăm democrația uh, din Birmania, ci și să încercăm să implicăm statele ASEAN în general orice fel de uh, ajutor uh, oferit de UE trebuie consolidat. În, cali în calitate de membru al delegației pentru statele ASEAN, am putut să o vizitez pe Aung San Suu Kyi acasă la ea și trebuie să vă spun că a fost un moment special pentru mine. Nu pot decât să, fac, nu pot decât să o felicit pentru această victorie. Mulțumesc, domnul Boștinaru, un minut și jumătate. Hey. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a-mi exprima simpatia și condoleanțele pentru lucrătorii care și-au pierdut viața în mina de jad luni. Acest eveniment ar trebui să ne facă să vedem cu ochi noi rezultatele recente din procesul electoral și um, tranziția care începe acum către democrație. Trebuie să arătăm cu tărie că oamenii au avut posibilitatea să-și exprime um, alegerea și sprijinul pentru democrație. Rezultatele oficiale arată că oamenii au sprijinit cu fervență un partid care promovează pacea și lupta pentru libertate. Partidul uh, condus de Premiul Nobel pentru Pace Aung San Suu Kyi, dar să nu ne lăsăm legănați de iluzii. Aceste lege sunt un bun punct de plecare, dar sunt doar un punct de plecare în această tranziție care va fi, în continu- care va fi lungă. Așa cum știm, partidul NLD va putea să aleagă președintele. 25% dintre locurile din Parlament însă se află, se află între mâinile uh, militarilor de asemenea și câteva posturi cheie de ministru. Ceea ce este important acum este ca toată lumea să respecte rezultatele și apoi să existe un proces de reconciliere națională. Eu sunt încurajat de faptul că autoritățile militare au recunoscut rezultatul, precum și președintele aflat acum la putere, însă acum toate forțele trebuie să conlucreze și Europa trebuie să sprijine lupta forțelor democratice din Myanmar. Mulțumesc. Doamna Gilu, minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult. În uh, Myanmar uh, S-a trecut într-o etapă uh, istorică și mă bucur că am avut raportul celor care au observat uh, alegerile și felicitări partidului doamnei Aung San care au luat atâtea locuri în Parlament. Însă mai rămân probleme care au fost menționate și de colegi, de pildă acel tribun Kinga care nu a putut să voteze, nu a avut drepturi, iar legislația redactată pe bază religioasă nu este coerentă, consecventă cu un proces de tranziție și de reconciliere uh, națională. Am auzit că, din păcate, lângă mine deja au fost omorâți mai bine de 100 de persoane într-o legare de teren este foarte clar că în industria minieră condițiile de lucru sunt groaznice. Conflictele ca cel din Congoul de Est ne arată că pacea nu este posibilă decât dacă se sparge legătura dintre militari și lumea afacerilor Bineînțeles că s-a semnat o inițiativă transparență în industria extractivă în uh, Myanmar, însă trebuie ca ea să fie și implementată. Uniunea Europeană trebuie să uh, sprijine acest demers și să ajute la o dinamică pozitivă în cadrul ASEAN. Thailanda și Malaysia, com, uh, economii majore, și-au redus uh, Um, protecția drepturilor omului în uh, recent și având în vedere eforturile de protecție a investitorilor în aceste uh, uh, țări și regiuni, aș avea o întrebare către doamna înaltă reprezentant în legătură cu o posibilitate să facem ceva pentru a putea să impulsionăm schimbările și să existe mai multă coordonare între aceste instrumente, astfel încât comerțul și investițiile și drepturile omului sunt mai bine coordonate ca și eforturi. Mulțumesc foarte mult. Acum trecem la intervențiile spontane. Catch the eye. Domnul Cucan este primul care va vorbi. Thank you very much. I would also like to Mulțumesc. Aș dori să felicit și eu uh, Birmania pentru alegerile de această importanță istorică. Cetățenii uh, Birmaniei și-au exprimat uh, voința și asta a dus la victoria Ligii Naționale pentru Democrație. Întrebarea crucială însă este și acum ce se întâmplă? Acest proces a adus țara mai aproape de democrație, însă mai este mult de făcut. Mi-aș dori să cred că NLD vor putea începe un proces de reformă în, în Birmania. În același timp, reconcilierea națională și inclusivitatea trebuie să fie sus pe agenda politică va fi o mare provocare pentru doamna Aung San Suu Kyi. Noi în Europa de Est avem experiență cu astfel de procese de tranziție și cred că ar trebui să putem să-i ajutăm uh, pe partenerii noștri din Birmania. Aș dori să o rog pe doamna înalt reprezentant să urmărească situația uh, după alegeri și să fie dispusă să ofere asistență țării. Mulțumesc. Vă Mulțumesc, domnule ministru. Acum dau cuvântul domnului Marias. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Poporul din Myanmar, cu ocazia alegerilor de pe 8 noiembrie, a vrut să pună capăt regimului uh, juntei militare care um, conducea destinele uh, țărilor de mai multe decenii. Premiul Nobel pentru Pace Aung San Suu Kyi și partidul său au uh, câștigat aceste alegeri, mai ales că ani de zile au fost ținta persecuțiilor militarilor. Dar să nu uităm că 25% dintre locurile din Parlament uh, aparțin în continuare militarilor. Trebuie să se lupte împotriva rasismului, să se pună capăt cenzurilor, să se respecte drepturile omului în această țară. Uniunea Europeană va trebui să sprijine guvernul democratic din Myanmar și trebuie să uh, garantăm protecția minorităților etnice și religioase. Mă gândesc mai ales la um, minoritățile care sunt discriminate și mai ales budiștii sunt cei care uh, îi discriminează. Mulțumesc, acum are domnul Castor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aceste alegeri din Birmania înseamnă o etapă istorică în această țară. A început într-adevăr democrația în această țară și vreau să-i mulțumesc celor care au avut sarcina și onoarea de a reprezenta Parlamentul European în acest moment istoric. Însă acum, având în vedere uh, Eh, ce se întâmplă, sarcina guvernului va fi foarte grea. În primul rând, reducerea influenței militarilor, armatei, care încă reprezintă 25% dintre locurile din Parlament și apoi o țară care este în construcție, care nu uh, folosește, nu utilizează decât 0,8% pentru sănătate, 0,8% din PIB pentru educație. Și știm foarte bine că sunt multe sfidări și provocări, lupta împotriva corupției, uh, antidiscriminarea acestui popor, uh, popor Hoinga, acestui trib care este unul dintre cele mai discriminate din lume. Să sperăm că în Birmania nu vor exista, uh, va exista o oprire a acestor schimbări și sperăm că Uniunea Europeană va foriza aceste schimbări. Mulțumesc foarte mult, domnule Castaldo. Urmează domnul uh, Polciac. pane předsedo za udělení <clears throat> slova. Já musím říct... Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că uh, în dimineața în care am fost informați de rezultatele alegerilor, um, a fost un moment uh, foarte frumos și am putut vedea evoluția uh, acestui uh, stat în ultimii ani. Înțeleg că au existat critici că anumite grupuri etnice nu au putut participa, dar trebuie să sprijinim procesul lansat în Myanmar. Ar trebui de asemenea să Uh, o, o sprijinim pe cea care a câștigat alegerile, Aung San Suu Kyi, care acum are o, uh, o responsabilitate pentru dezvoltarea acestei țări. Trebuie să facem apel la doamna înalt reprezentant să sprijine uh, procesul de democratizare lansat acolo. Am văzut cât de curajoasă a fost populația acolo și cât de bucuroasă a fost să poată vota. Trebuie să-i sprijinim. Mulțumesc. Decui, pane poslaneți panie mulțumesc. cu aceasta se închide uh, dezbaterea pe acest uh, subiect. aș dori să vă informez că autoritățile spaniole l-au informat pe președintele Parlamentului European că domnul Javier Benitez Luaga, Ziluaga a fost uh,